Okay, we can now start our meeting. Good morning. We start uh, by adopting. Bună dimineața. Haideți să începem. În principiu, mai întâi trebuie să adoptăm ordinea de zi. În principiu aveți această ordine de zi. Aș dori să știu dacă se adoptă. Da, se adoptă. Are no chairs uh, announcements to make. Nu avem comunicări din partea președintelui de făcut, așa că vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume aprobarea procesului verbal al reuniunii din 6 și 7 mai. În principiu aveți acest proces verbal în dosarele dumneavoastră. Dacă aveți observații, vă rog să informați secretariatul până la finalul acestei ședințe. Dacă nu sunt uh, formulate observații până la finalul acestei ședințe, atunci înseamnă că procesul de verbal este considerat a fi adoptat. Trecem la punctul 4, și anume adoptarea deciziilor și recomandările coordonatorilor. În principiu ați primit deja proiectul uh, de uh, text referitor la deciziile luate de către coordonator în ședința din 23 iunie. Dacă aveți observații, vă rog să informați secretariatul la, până la finalul acestei ședințe și dacă nu primim niciun fel de observație, atunci aceste decizii și recomandări sunt considerate a fi adoptate. Și acum, punctul 5. Anunțuri ale Comisiei. Avem eventual anunțuri din partea Comisiei? Nu. No. So we pass by this point. Mulțumim. Bun, atunci încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul următor, punctul 6, criza Ebola. Lecțiile pe termen lung și modalitatea de consolidare a sistemelor de sănătate în țările în curs de dezvoltare pentru prevenirea crizelor viitoare. Acesta este primul punct cu adevărat Importante pe ordinea de zi. Raportul a fost redactat de domnul Charles Görens. S-au înaintat 157 de amendamente și am inclus și opiniile din partea Comisiei FEM și din partea celorlalte comisii. Și am să-i dau acum cuvântul domnului Charles Görens pentru primele comentarii uh, referitor la amendamentele ce au fost înaintate. Charles, vă rog. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Iată că am ajuns aproape la finalul lucrărilor noastre. Nu ne-a mai rămas decât să discutăm despre amendamente și să găsim un acord în ceea ce privește traiectoria finală a acestui text, care se va încheia pe undeva prin luna septembrie. Eu sper că atunci să vă pot propune amendamente de compromis, chiar la începutul lunii septembrie, cu ocazia primei noastre viitoare ședințe, dacă nu la prima, măcar la a doua. Așa că va trebui să găsim un, un, un loc și pentru acest text, pentru ordinea de zi, undeva pentru ședința plenară. În orice caz, În ceea ce privește felul în care se uh, dezvoltă această boală, am încercat să avem o privire de ansamblu comună și e clar că propagarea virusului uh, s-a făcut în mod fulgerător. N-am observat acest lucru uh, uh, recent uh, pentru că a fost o evoluție uh, fulgerătoare și în timp și în spațiu. Mii de persoane au fost contaminate și consecințele sunt cele pe care le cunoaștem. Mai multe țări au fost astfel afectate, cele trei țări vizate aici au o situație destul de asemănătoare, cele trei țări au un nivel de dezvoltare foarte scăzut, un nivel de sărăcie care depășește 80%, deci e vorba de sărăcie extremă și nivelul de școlarizare este inferior unui prag de 4 ani și am avut ocazia să analizăm de asemenea și reacțiile, felul în care au reacționat aceste țări, cele trei, și apoi reacțiile, dar și la nivel internațional. O prima instituție care a fost criticată e vorba de Organizația Mondială a Sănătății. Și ceea ce putem spune este că la început nu a fost suficient de proactivă. Lucrurile au durat, au durat și de bat în luna septembrie uh, a existat o reacție și cred că în parte ca și urmare a rezoluției noastre adoptate în luna septembrie anul trecut. Uh, de ba atunci lucrurile au început să se schimbe. Apoi, reacție sau uh, atitudine proactivă. Ce a făcut comunitatea internațională pentru a preîntâmpina pe viitor astfel de crize? Ce putem face de altfel? Eu cred că Având în vedere felul în care a evoluat această criză, mai ales în anumite țări, ni s-a confirmat faptul că întotdeauna va fi înțelept să poți să fii în măsură să aloci cel puțin 20% din ajutorul pentru dezvoltare uh, sectoarelor sociale de bază, mai ales uh, grijile de sănătate ceea ce, evident, permite Uniunii Europene și responsabililor să se gândească la felul în care trebuie revizuită alocarea de fonduri pentru aceste trei țări. Pentru că această catastrofă Ebola a subliniat anumite neajunsuri, ceea ce noi știam deja de, deja de, încă din 2014 la nivel de uh, evoluție a bolii. Încă nu cunoșteam însă felul în care trebuie programate aceste fonduri și alocate aceste fonduri, care erau eforturile ce trebuiau făcute în materie de dezvoltare și programarea viitoare pentru anii viitori. De aceea, am cerut Comisiei Europene să revizuiască această alocare de fonduri având, și să țină seama și de felul în care a evoluat această boală. Mai sunt și alte aspecte. Punerea în comun a eforturilor și asta la toate nivelurile, la nivel local, la nivel național și la nivel internațional și mai ales la nivel de Uniune Europeană și de altfel e motivul pentru care am și numit pe domnul Stilianides, comisar pentru acțiune umanitară, responsabil pentru această coordonare necesară în sânul Uniunii Europene. De aceea, e clar că trebuie să examinăm felul în care s-au derulat evenimentele. Și mai există și un alt aspect, și anume reconstrucția. Cele trei țări care au fost astfel afectate de Ebola au fost afectate în mod foarte dur și la nivel economic. Activitățile au fost uh, paralizate, activitățile economice și pentru a relansa economia, pentru a redresa, redresa situația, pentru a avea venituri suficiente, în așa fel încât să putem finanța uh, serviciile de bază oferite de stat, e clar că ai nevoie și de timp și de bani. Deci, a fost nevoie de organizarea unei conferințe internaționale a donatorilor pentru a putea relansa din punct de vedere economic aceste trei țări. Iată deci care era conținutul dezbaterilor noastre care au fost totuși pline de consens. Și m-am mirat totuși că au existat așa de multe amendamente pe marginea raportului meu, deși cu toții părea să fiți de acord cu el. Acum, bun, dincolo de glume, Vreau să spun că atunci când există multe amendamente, cel, măcar, cel puțin asta dovedește că raportul a fost citit de colegi. Așa că vă mulțumesc tuturor celor care ați citit raportul. Apoi, pertinența unor argumente sau unor amendamente mă duce cu gândul la faptul că trebuie să modific anumite puncte de vedere. Pentru că ați fost foarte activi cu toții, mă gândesc, spre exemplu, domnul Moris Ponga, Cine ar fi crezut așa un zel din partea dumneavoastră? Moris a pus accentul pe formarea personalului. A notat reforma anunțată în 2015 și anume crearea unui nou program de urgență uh, cu rezerve care să poată fi mobilizate rapid. Eu consider că acest lucru e ceva complementar, suplimentar față de ceea ce am spus eu. Dar am putea înțelege și altfel, și anume că tu, de fapt, vrei să atenuezi un pic răspunderea Organizației Mondiale a Sănătății în acest domeniu. Ceea ce, în orice caz, întrunește consensul este că avem nevoie de această Organizație Mondială a Sănătății. Și Organizația Mondială a Sănătății este un actor indispensabil în momentul în care trebuie să luptăm împotriva anumitor boli. Am să încerc să găsesc un loc undeva în text pentru aceste amendamente sau eventual să redactez un amendament de compromis. Acum, acolo unde tu te referi la niște chestii foarte evidente, Fondul European de Dezvoltare trebuie să fie revizuit în așa fel încât investițiile să fie uh, reorganizate și să anumite investiții să devină prioritare. Ei bine, acestea sunt deja prioritare. Acum trebuie să vedem în ce măsură uh, Uniunea Europeană va trebui să își sporească sau să își adapteze oarecum eforturile. 20% pragul acela nu e o cifră așa magică. 20% reprezintă așa o cifră indicativă, poate nu e suficient pentru aceste trei țări. Noi vrem o medie, noi vrem o medie a Uniunii Europene care să fie deci un prag astfel fixat pentru uh, sumele alocate pentru dezvoltarea serviciilor sociale de bază, în momentul în care vorbim despre fonduri pentru dezvoltare. Și un alt coleg foarte activ în cadrul uh, Fed uh, nu avem suficiente fonduri pentru Liberia și pentru Sierra Leone în ceea ce privește investițiile de bază în îngrijiri medicale și sanitare. E clar că acum Comisia Europeană ne ascultă cu atenție, sper eu, și să vedem dacă domnul Neiser are dreptate sau nu colegul nostru. În orice caz, eu cred că are un pic dreptate. Apoi, doamna Sargentini din partea verzilor și doamna Rivazi subliniază faptul că programele de restructurare ale FMI și ale Băncii, Mond- Băncii Mondiale au avut un efect devastator asupra uh, învățământului și a îngrijirilor de sănătate și că această capacitate de rezistență a acestor sisteme trebuie să fie întărită. Da, aveți perfect dreptate. Acum trebuie să vedem concret cum anume vom și realiza acest lucru, cum îl vom integra în raport. Eu cred că există o congruență de diferi, diferiți factori. Uh, trebuie un angajament din partea comunității internaționale în materie de dezvoltare, pentru că dacă n-ar exista probleme la nivel de finanțare, am fi putut avea suficiente mijloace pentru a putea acoperi uh, aceste consecințe, pentru a putea compensa aceste consecințe dezastroase uh, uh, ale acțiunilor uh, femeii și băncii mondiale. În orice caz, aveți o abordare similară în ceea ce vrește și Guiana, apoi lui Michel insistă asupra punerii în comun a riscurilor, în așa fel încât să organizăm un sistem de îngrijiri de sănătate rezistent uh, și solid și cred eu că ideile principale ale raportului nu numai că au fost confirmate în amendamente, dar și întărite, susținute de către sugestiile dumneavoastră sub formă de amendamente. Acum, amendamentele sunt numeroase, mă bucur de asta. Și în acest spirit, aș vrea să pot formula amendamente de compromis. Am deja câteva idei, dar cred că am putea să mai și discutăm într-un comitet mai restrâns. Eu știu să ne întâlnim eventual la începutul lunii septembrie împreună cu raportorii din umbră. Sau dacă nu, dacă eventual mai avem timp, poate chiar săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare. Să ne întâlnim toți uh, autorii amendamentelor și cu mine, să ne gândim și să discutăm în așa fel încât să redactăm un text destul de concis. Iată deci câteva reacții în ceea ce privește uh, amendamentele dumneavoastră față de raportul meu. Vreau să vă mulțumesc tuturor și rămân deschis în continuare pentru orice discuții și sugestii. Thank you, Charles. Mulțumesc foarte mult, Charles. Și acum vom avea comentarii și din partea raportorilor din umbră. Mai întâi domnul Ponga. <laughs> Merci, Charles. Mulțumesc, Charles. Euh, de fapt, vreau să reformulez acele puncte la care tu te-ai referit, amendamentele pe care le-am înaintat pe marginea raportului tău. Și aș dori să spun, mai întâi, vreau să te felicit pentru munca realizată în ceea ce privește acest dosar Ebola. Eu am depus, dacă nu mă așel, 27 de amendamente. Și așa cum ai spus și tu, eu cred că putem găsi puncte de convergență, de consens pe diferitele amendamente pe care le-am înaintat. Deci, am depus aceste amendamente tocmai pentru a preciza anumite aspecte și pentru a aminti implicarea Uniunii Europene, mai ales a comisarului uh, Stalianides, pe acest dosar, așa cum ai spus foarte bine. Mai mult decât atât, am dorit să insist asupra necesității de a instaura o rețea de sisteme de alertă în aceste țări în curs de dezvoltare, tocmai pentru a evita astfel de catastrofe pe viitor. Și, într-adevăr, colectarea de date fiabile ne permite să înțelegem cât mai repede cât de gravă poate fi anumită situație sanitară și ne permite să răspundem corect. Asta a lipsit în luna martie anul trecut în dosarul Ebola, în cazul epidemiei Ebola. Și un alt aspect la care te-ai referit și tu și care mi se pare important e vorba de cooperare, schimburi între Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește chestiunile de formare a personalului la nivel medical. E foarte important ca Uniunea Europeană să își împărtășească din experiența sa și din cunoștințele sale medicale, științifice, care trebuie să fie astfel transmise tocmai pentru a evita noi pandemii. Și în final, un alt aspect care mie mi se pare important și la care te-ai referit și tu, Fondul European de Dezvoltare. Ar trebui ca o mare parte din acest fond să fie utilizată pentru investiții și în domeniul medical. Iată deci câteva observații pe care doream să le formulez pe marginea raportului tău, însă în orice caz te poți bucura de sprijinul meu uh, de plin pe acest uh, raport. Thank you. And the next speaker is Mr. Neuser. Mulțumesc. următorul vorbitor este domnul Noizer. Aș dori să îl felicit pe colegul nostru pentru un raport uh, foarte bun. Nu ne așteptam uh, la mai puțin din partea sa. Ați menționat uh, multe amendamente și asta din cauza că eurodeputații sunt foarte implicați în toate aceste aspecte care uh, sunt reluate în raport pentru că se abordează problema de la rădăcină. Avem așadar o abordare activă și reactivă în același uh, timp. Adică încercăm să luptăm uh, și pe viitor cu uh, posibile epidemii de genul acesteia. Subiectul este actual din nou pentru că acum câteva zile am primit un raport uh, Uh, că s-ar fi înregistrat 30 de cazuri noi de Ebola. Și câteva din aceste cazuri uh, sunt din uh, surse noi necunoscute, deci nu vin din regiuni oamenii deja au fost infectați. Prin urmare, monitorizarea nu funcționează extraordinar. Acest uh, raport demonstrează faptul că sistemele de sănătate din acele state trebuie consolidate, prin urmare trebuie să le punem la dispoziție niște resurse pentru asta. Cred că trebuie să punem accentul uh, pe faptul că uh, programele naționale cu privire la Uh, sănătate și uh, la uh, ape curate trebuie pusă în aplicare. Câtă vreme nu vedem progrese în aceste domenii, în aceste trei state, trebuie să continuăm să insistăm. Dincolo de asta, aș dori să spun că în statele partenere dispozițiile legate de sănătate trebuie puse în aplicare într-o manieră continuată. Venitul din resursele acestor state trebuie folosit uh, pentru motive care țin de sănătate. De aceea trebuie să consolidăm dialogul cu aceste state pentru a obține toate acestea. Acum patru săptămâni uh, a avut loc în Germania summitul G7, iar acolo o bună abordare care privește sănătatea a fost uh, subliniată. Era vorba să ne axăm uh, pe sănătatea agrară, sănătatea animalelor și sănătatea umană. Cred că n-ar trebui să trecem cu vederea um, criticile aduse summitului uh, um, G7. S-a pus mult, um, prea mult accent uh, pe uh, acțiune. S-a pus accent uh, uh, mai degrabă pe forțele de acțiune rapidă uh, decât pe prevenție. S-a pus accent și pe acțiunea militară, ceva se întâmplă în aceste zone și trebuie să intervenim, să rezolvăm problema rapid. Însă să nu, s-a uitat, s-a lăsat pe din afară partea de prevenție la summitul G7. Comunicarea Comisiei uh, din 2010 uh, va trebui uh, luată în calcul acum. Ea vizează sănătatea la nivel mondial și consolidarea sistemelor de sănătate în lume pentru a exista o acoperire a acestor sisteme de sănătate cât mai vastă. Am înaintat niște amendamente în acest sens. Problema OMS a fost uh, menționată și eu cred că OMS-ul pe viitor uh, va putea acționa mai bine. Trebuie spus și că cercetarea de bază este un aspect asupra căruia trebuie să ne uh, concentrăm mai mult pe viitor, trebuie să insistăm pe descoperirea de noi medicamente. Acestea sunt chestiuni care au fost și ele discutate la summitul G7 ar trebui să putem obține anumite angajamente uh, financiare, pentru că asta ar reprezenta un aspect pozitiv. Domnul Stilianides uh, este foarte angajat în ceea ce privește acest demers, însă cred că trebuie să uh, consolidăm un dialog cu dânsul. Ar fi bine să îl invităm la o întâlnire a acestei comisii pentru a putea vorbi cu un comisar în legătură cu ceea ce uh, s-a întâmplat până acum, pentru că nu s-a făcut o treabă bună în lupta cu Ebola. Mulțumesc. Mulțumim. Următorul vorbitor este doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și azi pentru acest raport. Cred că Norbert Neuser are dreptate raportul continuă să fie unul foarte actual și relevant. Am sperat și am crezut uh, că în Liberia nu mai exista Ebola, însă din nou vedem că nu așa stau lucrurile. Asta înseamnă că recuperarea statelor după Ebola uh, s-ar putea să fie un proces uh, întârziat. Vorbim uh, aici despre o boală contagioasă, de sărăcie și gestionare proastă a situației care duce la un dezastru. Așa se întâmplă peste tot. Aici avem un exemplu clasic al unei astfel de situații. Organizația Mondială a Sănătății nu face nici ceea ce ar trebui să facă. Așadar, situația ar fi putut fi chiar uh, mai uh, groaznică decât a fost de fapt. Datorită ONG-urilor uh, n-am uh, asistat la o criză mai profundă. Verzii, în amendamentele lor, insistă pe uh, restructurarea instituțiilor financiare în ceea ce privește ajutorul pe care îl dau statelor din Africa de Vest. Acesta este un exemplu în care o sta, un, un stat este slăbit, nu mai poate face față unei asemenea situații. Uh, statul este lipsit de resurse, iar populația nu mai este capabilă să răspundă la crize. Deci e crucial să vedem totul în cadrul unui pachet mai cuprinzător. Altfel, ne vom confrunta cu aceeași boală sau cu o alta într-un scenariu perfect similar. Prin urmare, vom uh, uh, lucra împreună cu tine la amendamentele de compromis. Noi credem că amendamentele noastre extind uh, imaginea a ceea ce facem noi aici. În expunerea de motive și în raport ai subliniat criza din criză, un aspect care nouă ne este foarte cunoscut. Oamenii Uh, adesea nu se adresează uh, spitalelor pentru că se gândesc că dacă merg acolo o infecție este iminentă. De asemenea, sunt alte probleme de sănătate care sunt ignorate, ori asta duce la o societate care în sine devine din ce în ce mai uh, nesănătoasă, prin urmare mai puțin gata să facă față unei crize. Raportul uh, tău, precum și amendamentele pe care le vom uh, înainta uh, noi și au, aici înțeleg lucrurile ca și Norbert că suntem cu toții interesați de raportul tău, deci raportul este bun, dar poate fi încă îmbunătățit și astfel ajungem la o perspectivă de ansamblu, nu la o perspectivă uh, îngustă. Haideți să vedem care sunt faptele și să uh, eliminăm uh, toată această problemă, pentru că până la urmă vorbim despre un context dificil în Africa de Vest. Uh, dar oricum aștept discuțiile de după această vară și azi. Mulțumesc! Mulțumim! Nu văd să mai dorească altcineva să intervină. Însă Comisia dorește cumva să ia poziție, să răspundă sau uh, să facă niște comentarii în urma acestei discuții? Aveți cuvântul. Da, mulțumim că ne-ați dat această ocazie de a reacționa succint la acest uh, raport. Comisia, după cum știți, este total implicată și activă în ceea ce privește gestionarea acestei crize uh, Ebola prin direcțiile sale generale. Uh, salutăm uh, uh, acest raport, credem că atinge elementele esențiale. De asemenea, credem că multe părți din acest uh, raport uh, susțin uh, activitatea întreprinsă de comisie. În ceea ce privește anumite îngrijorări exprimate în raport, ele, cel puțin parțial, au fost abordate uh, la conferința care a avut loc săptămâna trecută la New York, unde Comisia uh, Europeană a promis aproximativ 450 de milioane de euro pentru cele mai afectate trei uh, state, care acum se află în reconstrucție în ceea ce privește solicitările de revizuire a programării pentru statele uh, vizate, uh, axându-ne pe anumite sectoare de interes. Delegațiile și serviciile noastre au avut uh, contacte intense cu autoritățile din aceste state, dar autoritățile din aceste state au spus că mm, au negociat anumite Uh, aspecte până acum, prin urmare vor să se limiteze la, la ele, nu să lanseze noi negocieri pe alte puncte. Cel puțin în ceea ce privește sănătatea, acest lucru este esențial. Uh, Comisia oricum susține aceste inițiative. Vorbim despre ciclul de programare 2014-2018, în care nu s-a făcut o solicitare de uh, deschidere a programelor naționale indicative. Prin urmare, avem în continuare un uh, sector focal al sănătății în uh, Guinea. Acesta însă nu a devenit uh, un sector focal în Liberia și Sierra Leone. În Liberia mm, avem sectoare focale, energia, securitatea, educația, aspecte macroeconomice, la fel și în Sierra Leone. Deci uh, ne, actăm, ne axăm în ambele state pe uh, sectoare focale, însă sănătatea nu este unul dintre ele. Regatul Unit și alte state membre sunt foarte active în Liberia, în Sierra Leone, în domeniul sănătății și avem această politică de uh, împărțire a sarcinilor în Uniunea Europeană. În ceea ce privește uh, partea de macrostabilitate uh, economică. Sănătatea este indirect uh, vizată prin uh, condiționalități care țin de sănătate și legate de folosirea bugetelor și furnizarea banilor în tranșe. Cam cu asta ne ocupăm. Apoi, în ceea ce privește amendamentele, credem că toate amendamentele Uh, sugerate într-o mare măsură uh, reflectă opinia Comisiei. Foarte pe scurt, acum mă voi referi la câteva dintre aceste amendamente, mai ales la amendamentul 51, care este unul foarte ferm și spune că nu a existat o dorință a statelor membre și a lipsit o coordonare la nivelul Uniunii Europene, dar noi nu avem aceeași percepție. Credem că Uh, deși toată lumea poate fi uh, criticată pentru un răspuns uh, întârziat chiar la primele etape ale epidemiei, DGECO a reacționat foarte rapid, Comisia la fel în ceea ce privește coordonarea. Acest fapt a fost confirmat recent la întâlnirea organizată de DG ECO pentru a uh, trage învățămintele crizei uh, Ebola. Am aflat asta și din partea ONG-urilor uh, care în mare majoritate au aprobat reacția Comisiei. Există câteva amendamente care vizează, de exemplu, Comitetul European Științific pentru Sănătate, care ia în calcul propunerile de cercetare. Noi credem că ar putea fi oferite mai multe informații pentru a corecta anumite erori factuale. Suntem gata, dacă doriți, să vă oferim informații mai detaliate în legătură cu acest subiect. Același lucru este valabil și pentru femei în criza Ebola, pentru că femeile sunt dezavantajate din multe perspective. Însă noi nu avem informații cum că femeile ar fi direct vizate de această uh, boală. Nu avem noi informații și nici uh, cei care lucrează în domeniu. Nu vreau să intru prea mult în alte detalii tehnice acum, însă suntem gata, dacă doriți, să vă oferim uh, mai multe informații în legătură cu anumite date care v-ar putea fi de folos. Mulțumesc! <clears throat> Ok, thank you. And now we are going to listen to Charles Görens. Uh... Mulțumesc. Acum o să ascultăm uh, observațiile de final ale domnului Gerens. Mulțumesc. Mă bucur că toți colegii prezenți au luat cuvântul și le mulțumesc pentru munca lor de uh, reflexie și de redactarea amendamentelor. Vreau să rețin patru puncte din această discuție. În primul rând, ajustarea structurală. FMI-ul și Banca Mondială au schimbat din anii 90 și și-au adaptat comportamentul și rămâne de văzut dacă este de ajuns. Eu cred că ar fi important să ne manifestăm pentru a defini niște limite pentru că nu mai putem impune chiar orice populațiilor și dreptul la sănătate e un drept al omului și acesta este inerent persoanei. Nu putem să-l îl uh, luăm și cred că asta la nivel de principiu este ceva ce ar trebui afirmat în acest raport. Deci un fel de manifest pentru a spune că există limite uh, Există linii roșii care nu trebuie depășite și aceeași remarcă aș face și pentru tot ce ține de problema cercetarea, dezvoltare, medicamente și accesul la ele. Accesul este una din problemele cele mai ușoare de rezolvat. S-au făcut progrese în ceea ce privește accesul la medicamente în cadrul acordului TRIPS. În al doilea rând, a doua reflecție este cine este responsabil de cercetare și dezvoltare pentru medicamente. Eu am făcut câteva reflexii în cadrul rezoluției și al expunerii de motive și dumneavoastră v-ați aplicat uh, în număr mare asupra acestei chestiuni. Avem industria farmaceutică care dezvoltă în funcție de nevoile uh, găsite medicamentele, investește în cercetare, dar există și boli care nu ajung uh, la o dimensiune suficientă în ochii lor pentru a intra în capitolul dezvoltare. Este un lucru care vizează profesioniștii din meserie și uh, sfera politică. N-am vrut să intru foarte mult în această chestiune, dar ar fi bine ca comisia noastră, precum și comisia ENVI și Sănătate, să se aplece și asupra acestui lucru și să facă un raport din proprie inițiativă, pentru că problema este prea complicată și e prea greu de înghițit în acest uh, raport pentru că atinge multe dimensiuni pe care nu am putea să le dezvoltăm suficient în raportul meu. Dar aș vrea ca principiile să fie acreditate, principiile conform cărora politica nu poate rămâne mută în fața acestei situații. Colegul Neuser uh, s-a referit la G7. păcate, acolo progresele sunt foarte rare, dar pozitiv este că au început să discute despre aceste chestiuni. Ne-am obișnuit uh, că la G7 nu prea vedem mare lucru, vedem un subcurent care cere diverse lucruri. Dar de noi ține să-i corectăm. Pentru că acolo se iau decizii importante, nu doar în ceea ce privește ce s-a făcut, dar și ce nu se va face, și asta e o responsabilitate a G7. Dacă G7 poate fi de acord cu una din observațiile noastre, ar trebui să ne organizăm în consecință, astfel încât ideile noastre să ajungă la G7. Colegul Neuser vine dintr-o țară care a găzduit uh, G7 în Bavaria recent și uh, există colegi care au relații privilegiate cu cancelarul german, deci poate ar trebui și colegii itali uh, italieni și britanici ar trebui să se asigure că conducătorii politici iau mai mult în discuție aceste lucruri, inclusiv la G7. În redactarea acordurilor de compromis, femeia merită un loc mai bun și ar trebui să vorbim despre funcția specifică a femeilor, mai ales în țările în curs de dezvoltare, pentru prevenirea tratare și tratarea bolilor și pentru conștientizarea copiilor și sensibilizarea acestora la educație și așa mai departe. Deci mai avem multe de făcut și am un mare regret de când nu a mai existat niciun caz de contaminare cu Ebola în Europa, Europa, uh, Ebola a dispărut de pe radar, toată lumea uh, nu mai interesează pe nimeni și, în primul rând, deci, aș vrea să rămânem conștienți și, în al doilea rând, să abordăm problema cu multă modestie și cred de, astfel, uh, de, de asemenea că în Uniunea Europeană mă întreb ce am fi făcut noi dacă am fi avut 20.000 de cazuri de persoane infectate cu Ebola. Imaginați-vă câteva sute de persoane la Bruxelles. Cum i-am fi tratat? Pentru că încă nu am făcut dovada unei superiorități în ceea ce privește Uh, tratamentul față de africani. Și dacă tot vorbim de modestie, uh, față de ce fac africanii, de ce au reușit să facă, pentru că nu avem decât, uh, nu avem numai victime. Avem și oameni care au jucat un rol eroic și care, datorită curajului lor, au salvat multe vieți și cred că și asta merită luat în calcul mai mult în luările noastre de poziție. Încă o dată mulțumesc foarte mult, e o mare plăcere să pot lucra cu dumneavoastră într-un spirit constructiv pentru a dezvolta toate aceste idei. Și nu vreau să ne lăsăm pătânjoală față de cei care au o responsabilitate importantă față de propagarea virusului Ebola. Am fi putut să facem mai multe. Mulțumesc, uh, Charles, și pentru negocierile cu raportorii din umbră. O să avem un vot pe această temă pe 21-22 septembrie. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Bugetul general, dar domnul Fernandez încă nu a venit, deci nu putem începe fără el. Așa că trebuie să facem o scurtă pauză și continuăm când va sosi. So, he's supposed to be here five past ten. Se pare că va ajunge la și 5, deci avem o pauză de 15 minute. Okay.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 Now we are going to continue our meeting. O să continuăm acum ședința noastră, dar înainte de a trece la problema bugetului, o să avem un scurt anunț din partea Comisiei. Domnul Nino nu a putut fi aici la început și a solicitat posibilitatea acum, așa că îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte pentru ocazia de a face un scurt anunț, doar informativ. Știu că mulți din uh, membrii comisiei sunt foarte interesați de consecvența și coerența politicilor de dezvoltare și un aspect foarte important este comerțul și vreau să le spun uh, deputaților că Comisia tocmai a publicat un raport foarte bine scris în ceea ce privește evaluarea beneficiilor economice generate de uh, regimul comercial UE cu titlul Evaluarea avantajelor regimurilor comerciale uh, ale UE cu țările terțe. Nu e un titlu foarte inovator, dar e descriptiv. După cum am spus, este un raport foarte interesant și bine scris, a cărui metodologie permite identificarea exactă și calcularea impactului elementelor precum sistemul generalizat de preferințe în politicile noastre comerciale, comerciale asupra țărilor în curs de dezvoltare. Poate știți că efectul uh, comercial sau dimensiunile comerțului cu țările terțe este foarte semnificativ și uh, Uniunea Europeană este o piață uriașă pentru aceste țări, aproximativ 860 de miliarde de euro în 2012 și deci importanța noastră pentru țările mici este uh, uriașă. Cu mare drag pot să vă transmit niște uh, copii ale raportului, dacă le vreți pe hârtie, dacă nu, atunci există pe foaia de internet, pe pagina de internet a Comisiei. A fost un efort comun al DG Trade, DevCo, Taxud, uh, Universitatea Leuven, Universitatea Economică din Copenhaga și uh, multe alte instituții și cercetători. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nilan, pentru raport. Așteptăm cu interes să-l citim și trecem acum la punctul 7 de pe ordinea noastră de zi, la bugetul european pentru anul următor și pregătirea amendamentelor noastre și a avizelor comisiilor noastre. Sperăm că vom avea ocazia de a avea și discuții ulterioare pe acest subiect unde uh, Comisia de Bugete este Comisia de Fond. Consiliul a adoptat uh, poziția sa săptămâna trecută și a făcut multe reduceri față de propunerea inițială a Comisiei, ca de obicei, dar, din fericire, nu s-a redus linia bugetară privind ajutoarele umanitare. Este deci necesar să nu se facă asemenea reduceri, ținând cont de crizele din Siria, Sudanul de Sud sau Yemen. Dar, după cum probabil vă amintiți, a existat o discrepanță de plăți uh, care se tot perpetuează de niște ani buni. Îl avem alături de noi pe coraportorul uh, Jose Manuel Fernandez, care ne poate oferi o imagine de ansamblu asupra procedurii bugetare în acest an. Avem cam 30 de minute la dispoziție pentru a face un schimb de opinii cu domnia sa și după aceea în a doua parte, raportorul uh, Arneliț uh, va explica și poziția sa. Domnule Fernandez, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Am mers în toate comisiile parlamentare și iată că această comisie este ultima la care vin pentru a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră, în așa fel încât să obținem cel mai bun buget posibil. Astăzi avem deja un tri, o discuție trilaterală prevăzută împreună cu Consiliul pentru a începe acest proces. Și aș vrea să vă amintesc faptul că am adoptat în ședința plenară niște linii directoare, linii de orientare, în ultima ședință plenară, am primit deci mandatul pentru negocieri. Prioritățile noastre sunt clare. Acele, acei 3 E în uh, limba franceză, întreprindere, ocupare și spirit de întreprindere. Acest lucru va avea și consecințe bugetare, solidaritatea la nivel intern și extern. Pentru că nu putem uita importanța pe care o are bugetul și răspunderea Uniunii Europene față de ceea ce se întâmplă în Sudan, în Siria, în jurul Europei, ceea ce se întâmplă în lume în general. Proiectul Comisiei a fost uh, prezentat în data de 27 mai. Consiliul, ca de obicei, face reduceri și din fericire, în acest domeniu au fost câteva linii bugetare care au rămas intacte, însă acele reduceri care au fost operate totuși mi se pare inacceptabile. Bugetul nostru e mic, e mic, adică 1% din PIB. Statele Unite, de fapt, au 20% din PIB. Și 94% e pentru investiții și doar 6% pentru cheltuieli administrative. Deci bugetul Uniunii Europene are o valoare, o plus valoare enormă. Și deși e un buget mic, suntem totuși donatorul internațional cel mai important. Și nu spunem lucrul acesta suficient cetățenilor noștri. Data de 3 septembrie e data limită pentru a depune amendamente și pe 23 septembrie este data limită pentru a adoptarea avizului în comisii și votăm în Comisia Buget pentru amendamente pe 28, 29 și 30 septembrie. Apoi, 11-13 octombrie votăm rezoluția și apoi, pe 28 octombrie, ajungem în plen și de pe 28 octombrie până pe 18 noiembrie avem uh, discuțiile trilaterale. Bun, acum, bugetul. Pentru buget, plecăm de la ideea că, de fapt, Consiliul își va respecta angajamentele. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Comisia, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord în ceea ce privește problemele de plăți. Și eu sper că și Consiliul va respecta acest acord. Iar în acest acord vom avea un maxim de restanțe neplătite de maxim, deci spuneam, 2 miliarde. Deci pentru anul 2015 restanțe neplătite de maxim 2 miliarde. E o rușine! Uh, nu putem accepta acest lucru, pentru că n-ar trebui să fie o problemă asta, plățile. Pentru că un acord e un acord. În momentul în care ai o plată de efectuat, cele trei instituții erau de acord că acestea trebuie să fie făcute. Și deci o plățile, creditele de, de plăți sunt de fapt facturi care au fost deja uh, acceptate. Sunt bani pe care trebuie să-i dăm. Plățile sunt de fapt niște conse- o consecință logică a acestui angajament, a acestui acord. Deci e inacceptabil să vorbim despre restanțe neplătite. E o problemă ce trebuie să fie rezolvată fără să mai trebuiască să revenim asupra lui de fiecare dată. Apoi, acest cadru financiar plurianual e mai mic și l-am adoptat așa din cauza flexibilității, pentru că flexibilitatea ce înseamnă? Înseamnă instrumente de flexibilitate care sunt utilizate. Spre exemplu, posibilitatea pentru prima dată să putem folosi anumite marje care nu au fost epuizate în anii precedenți și să le utilizăm acum. Până în prezent n-am avut această posibilitate. Deci marjele acestea transmisibile de la un an la altul, care n-au fost utilizate, n-au fost epuizate, pot fi utilizate ulterior pentru obiective politice. Și plecăm de la acest principiu și anume că Consiliul va respecta acest cadru financiar plurianual, aceste angajamente pe care și le-a asumat și n-aș spune chiar că trebuie să respecte ceea ce trebuia să respecte, pentru că e o declarație și face declarații în acest sens Consiliul. Pentru că e logic, nu? E logic să își respecte angajamentul. Acum, concret. În ceea ce privește comisia dumneavoastră, în proiectul de buget al Comisiei avem niște linii bugetare întărite, atât în credite de plată și de angajament, pentru inițiative ale Uniunii Europene în materie de dezvoltare, pentru ajutorul umanitar și rezerva pentru ajutorul de urgență, Avem aici o sporire a plăților de, până la 106%. Evident că acest lucru poate duce la uh, o situație în care s-ar putea să existe facturi neplătite. Bun. Însă am să ascult ce aveți dumneavoastră de spus pe acest lucru. Eu plec de la ideea că acele linii bugetare reduse de către Consiliu uh, poziția corectă, de fapt, era cea a Parlamentului și eu apăr acesta, această idee, și anume creditele și bugetul și previziunile uh, făcute la nivel bugetar să fie așa cum trebuie, așa că aștept cu nerăbdare să văd care este părerea dumneavoastră, care sunt prioritățile dumneavoastră. Acum e clar, Consiliul a făcut reduceri în ceea ce privește instrumentul pentru cooperare și dezvoltare. 39,8 miliarde acolo și la plăți 143 milioane, 104 milioane. Apoi inițiativa pentru ajutor pe bază voluntară 50.000 de euro, o scădere. Nici nu știu de ce s-a făcut această reducere, e așa, simbolică. Ei spun că, de fapt, pun așa toate liniile astea bugetare într-un algoritm, într-un într calculator și calculatorul hotărăște și el taie pe aici pe acolo și iată că așa a ieșit. 50.000 de euro pentru linia aceasta bugetară. Însă, așa cum am spus, ajutorul umanitar și rezerva pentru ajutor de urgență, acestea nu au fost reduse. Evident că e nevoie de bani suficienți pentru această rezervă pentru ajutor umanitar și de urgență și dacă e necesar, atunci poate fi utilizat un instrument de flexibilitate. Aceasta este poziția mea. Acum, e clar că prioritățile dumneavoastră sunt bine oglindite în mandatul pe care l-am primit eu pentru a negocia. Așa că nu trebuie să uităm care este și răspunderea noastră și noi suntem uh, oarecum obligați să fim la înălțime. Acum, în ceea ce privește uh, agențiile, Consiliul și Comisia au operat niște reduceri în așa fel încât să ajungem la 1% din PIB. Dar trebuie să vedem că nu putem obliga agențiile să răspundă sarcinilor ce le revin fără mijloace puse la dispoziție. Și de aceea trebuie să vedem cât costă, cât ne vor costa de fapt la urma urmei aceste reduceri, pentru că dacă facem reduceri pentru o agenție, asta înseamnă că agenția respectivă nu își va face munca pe care trebuia să o facă și asta va duce la consecințe. Și trebuie să examinăm asta agenție cu agenție și nu așa la, la grămadă sau la nivel orizontal. Mulțumesc. Okay. Thank you, Mr. Președintele, mulțumesc, domnule Fernandez. Și acum vom asculta punctul de vedere exprimat de comisie. Patru minute. Doi vorbitori, primul dintre ei fiind domnul Schwarzenbrummer din partea Direcției Generale ECO. Vă rog. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur mesajului tocmai exprimat de domnul Fernandez. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijin și pentru ajutorul constant pe care ne l-ați furnizat anul trecut, e clar că aveam această problemă de plăți și a trebuit să adoptăm niște măsuri foarte dificile care au avut oarecum un efect deja la, pe fața, fața locului pe teren. Anumite acțiuni au fost astfel amânate, întârziate și pentru că n-am reușit să găsim banii la timp. Acum, datorită sprijinului dumneavoastră, am reușit să întărim uh, anumite linii bugetare și avem o situație mai bună la buget acum. Și am obținut oarecare egalitate între plăți și angajamente în bugetul acesta, deja anul acesta. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați permis să fim într-o poziție mai bună și să avem măsuri uh, coordonate care să ne permită să avem un răspuns puternic față de partenerii noștri la nivel internațional, pentru că și pentru ei E clar că e foarte greu să înțeleagă ce se întâmplă când ajutorul umanitar al Uniunii Europene nu ajunge la timp. Uh, e clar că e nevoie de uh, bani și de bani uh, gheață, bani reali pentru aceste programe. Deci, toate aceste măsuri instaurate deja anul acesta ne vor permite ca la finalul anului 2015 situația noastră să fie mai bună și pe baza propunerii Comisiei avem o linie bugetară pentru ajutor umanitar care are o sumă mai mare pentru plăți decât pentru angajamente și e clar că vom, asta ne va permite la începutul anului următor, 2016, să rezolvăm restanțele uh, de facturi neplătite uh, din anii precedenți și să putem onora angajamentele noastre față de celelalte organizații internaționale. Și clar că vom ajunge la o situație mai normală, la o situație stabilizată, în așa fel încât să putem avea un răspuns umanitar în situații de criză care să nu fie uh, cu neajunsuri și întârzieri din motive financiare. Apoi, un alt aspect. Uh, rezerva de ajutor de uh, urgență Aici am prevăzut acum uh, sume suficiente pentru plăți, ceea ce nu fusese cazul în trecut. Până în 2012, asta n-a fost o problemă reală, pentru că de-a lungul anului, în diferitele domenii de intervenție politică, la momentul respectiv, acum câțiva ani, deci, existau deja pe aici pe acolo sume neutilizate și ce puteau fi realocate pentru această linie bugetară pentru a întări uh, Uh, nevoile în domeniu, pentru această rezervă de ajutor uh, de urgență. Dar asta n-a fost posibil anul trecut pentru că n-au mai fost sume neutilizate restante. Și n-a mai fost posibil nici anul acesta, pentru că, iarăși, din nou, n-am avut sume restante, pentru că deja bugetele noastre sunt la limită și uh, datorită intervenției dumneavoastră vom avea niște cifre mai bune pe anul viitor și rezerva aceasta de ajutor de urgență nu e încă pe deplin disponibilă uh, ca și sume prevăzute pentru angajamente, pentru că nu putem accepta niște transferuri de angajamente de la o linie bugetară la alta. Deci nu avem sume care să poată fi utilizate pentru plătirea, pentru plata acestor, acestor factori. Dar în acest instrument de rezervă, faptul că avem posibilitatea de a utiliza sume restante de pe alte linii bugetare din anii precedenți, iată că aceasta este o veste bună. Indiferent ce s-ar întâmpla, putem conta pe aceste sume și asta ne va permite să facem față restanțelor care se acumulează, sume neplătite până în prezent. Iar în acest context, după perioada de criză serioasă pe care am cunoscut-o, a devenit foarte evident faptul că trebuie să ne confruntăm și cu altă, un, un alt subiect arzător. 5,2 milioane de copii se află într-o situație extrem de dificilă. Familiile lor au pierdut absolut tot, nu mai au acces la școală, la școlarizare. Și asta e o situație care s-ar putea să, să se uh, înrăutățească și e clar că uh, ajutorul umanitar este o nouă prioritate. Și domnul comisar a fost de altfel uh, în contact cu dumneavoastră pe acest subiect și ei s-a anunțat recent faptul că din bugetul următor 3% din întregul buget ar trebui să fie utilizat pentru această nouă prioritate. Evident, acest lucru vine și se adaugă altor constrângeri bugetare și asta din cauza anumitor uh, situații de criză pe care le traversăm în momentul de față. Și e clar că vrem să vă mulțumim pentru sprijinul pe care l-ați acordat propunerii făcute de către Comisie uh, în ceea ce privește ajutorul umanitar și rezerva de urgență. Însă, așa cum a spus și dumneavoastră, de multe ori Consiliul nu are neapărat același punct de vedere. Însă, haideți să fim optimiști și să sperăm că la finalul negocierilor vom avea un buget foarte bun pentru anul 2016. Mulțumesc, până domnul președinte. Și acum, din partea Direcției Generale DEFCO, domnul Ali. Merci beaucoup, monsieur le président, de donner la parole. Mulțumesc, domnul președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor pentru încurajările pe care le-a enunțat la început. Uh, la nivelul de GDFCO, bugetul pe care l-am prezentat este totalmente aliniat cu cadrul financiar multianual și cu programarea care a fost uh, făcută se reflectă anumite alocări bugetare, anumite variații, în funcție de prioritățile definite. Dacă domnul raportor are impresia că există un algoritm la nivelul Consiliului care vizează reducerea linilor, noi avem mai degrabă impresia că tot ce depășește și tot ce se schimbă uh, ajunge uh, pe umerii bugetului de anul trecut. Practic au fost enunțate anumite priorități eh, în cadrul eh, programării multianuale care n-au mai putut eh, fi ținute. Apoi, în ceea ce privește Africa de Sud și linia de finanțare pentru Africa de Sud, trebuie spus că acolo ne-am gândit să concentrăm ajutorul pe patru ani până în 2017. Acolo se trece treptat uh, înspre o eliminare a cooperării. Ni s-au tăiat anumite fonduri, ceea ce înseamnă că politica pe care încercăm noi să punem în aplicare nu mai poate fi pusă în aplicare, uh, iar relațiile care deja sunt destul de tensionate cu Africa de Sud uh, nu se vor îmbunătăți neapărat. Aceeași situație Există mai mult sau mai puțin și în America Latină, unde terile au fost mai eh, mici, dar unde și acolo, pentru Peru, Ecuador și eh, Columbia, am eh, prevăzut să ne concentrăm pe o eliminare treptată a ajutorului, dar din nou am suferit aici niște tăieri. O altă tăiere foarte importantă la nivelul creditelor de angajament vizează autoritățile locale unde s-au tăiat 30% din fonduri, adică 8 milioane. Este deja o linie bugetară care a fost foarte afectată de lipsa creditelor de plată. Și aici partenerii noștri au avut foarte mult de suferit, pentru că au fost foarte multe proiecte care nu au putut fi realizate din cauza că au lipsit uh, banii. Dacă se mai taie bani, nu vom mai putea pune la Uh, punct uh, și a aplica uh, cooperarea care a fost hotărâtă destul de recent. Și ultima tere foarte importantă în legătură cu creditele de angajament a fost linia de suport de CI, pentru că în anii anterior am fost sub pragul prevăzut, iar acum, pentru că au sporit creditele, am cerut 5 milioane suplimentare, care de fapt au fost uh, tăiate. Ori noi avem nevoie de acești bani pentru a gestiona proiectele numeroase care sunt pe care să demareze. Avem nevoie de bani pentru a face uh, studii, uh, audituri și tot ce altceva rezultă din gestiunea curentă a acestor proiecte. În ceea ce privește creditele de plată, din păcate, nu pot să mă pronunț foarte bine, dar pot să spun uh, că uh, asistăm la o tăiere de 25%, aproximativ 150 de milioane de euro. Deja suntem la 70% din execuția um, creditelor noastre. Linia care vizează securitatea alimentară și cea uh, care vizează statele uh, Uh, se află sub 90% uh, și vor uh, ajunge să mai piardă din credite peste câteva săptămâni, deci pe durata verii. Bugetul care a fost prezentat pentru anul viitor se aliniază foarte bine pragului prevăzut în cadrul financiar multianual. Intenția era să ajungem să plătim toate arieratele uh, și toate facturile uh, pe anul viitor. Prin urmare, vrem să prezentăm un buget în echilibru pentru a putea face față crizei uh, cu care ne confruntăm acum și care probabil se va uh, accentua. Prin urmare, am prevăzut 6 milioane de euro în plus, pentru că vom avea nevoie de acești bani anul acesta. Um, se preconizează încă, însă tăierea 200 de milioane de aici, însă uh, anul viitor sperăm, uh, din fericire, uh, că suma va fi mai mică, tăierea va fi mai mică decât anul acesta. Însă important este să putem recâștiga încrederea partenerilor noștri și să avem un buget echilibrat și, cum a spus și domnul raportor, un buget care să permită să derulăm politicile care deja au fost decise. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Acum trebuie să trecem mai departe. Dând cuvântul domnului Lid. Însă cred că ar trebui să întreb acum dacă doriți să întrebați ceva pe domnul Fernandez, pentru că dânsul trebuie să plece înainte de finalul acestei întâlniri. Doriți să-l întrebați ceva pe domnul Fernandez sau doriți să adresați vreo întrebare uh, comisiei? După ce va interveni domnul Liț, vom avea, bineînțeles, timp pentru discuția noastră. Doamna Hautal, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule Fernandez, a spus că nu întotdeauna informăm cetățenii în legătură cu faptul că Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume. Probabil însă vreau să subliniez că acum, de exemplu, uh, Finlanda și-a redus propriul uh, ajutor de dezvoltare cu 41%, iar guvernul danez face același lucru. Mi se pare că, da, că acum începem să ne leudăm că suntem cel mai mare donator nu vom crea o atmosferă prea bună. Ideea este că dacă facem reduceri, riscăm ca încrederea pe care am dobândit-o printre partenerii noștri, în munca noastră de cooperare, ar putea fi uh, pierdută. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că ne-a spus exact uh, care vor fi uh, reducerile la nivelul Consiliului și ce vor însemna ele pentru partenerii noștri. Mulțumesc. Domnul Neuser. Mulțumesc. Domnule Fernandez, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru activitate. După cum ați spus, uh, s-au făcut uh, anumite progrese, progrese minore, dar e bine să existe aceste instrumente de flexibilitate. Nu am întrebări pentru dumneavoastră, însă care este situația pentru diversele delegații ale Uniunii Europene pe teren? Am înțeles că unele au fost anulate din cauza lipsei de fonduri. Oare cum afectează asta credibilitatea noastră? ONG-urile trebuie acum să intervină. Nu cred că lucrurile pot funcționa așa. Prin urmare, solicitarea mea ar fi ca în discuțiile pe care le purtați cu Consiliul, uh, să spuneți exact care este situația la fața locului în ceea ce privește delegațiile Uniunii Europene. Aceste delegații uh, se exprimă într-o manieră foarte diplomatică, însă uh, vorbim despre o pierdere a credibilității Uniunii Europene. Lumea se poate baza din ce în ce mai puțin pe noi din cauza acestor reduceri care au fost uh, făcute. Mulțumesc. Domnul Gheorens și apoi domnul Linț. Da, a fost încântat uh, să ascult uh, propunerile aportorului nostru general, uh, domnul Fernandez. Cred că a ales cuvintele cele mai potrivite pentru a-și descrie situația. În ceea ce privește bugetul pentru ajutorul pentru dezvoltare, eu cred că arieratele ne dau anumite indicii, însă nu suficiente în legătură cu suficiența sau insuficiența creditelor. Dacă avem o abordare bugetară care să vizeze niște cheltuieli foarte prudente, până la urmă ajungem să facem economii și să compensăm lipsurile. Anul uh, 2014 și apoi anul 2015 au fost uh, ani foarte dificili, pentru că niciodată n-au existat atât de multe crize umanitare ca și uh, în acești ani. Au avut Siria, Libia, uh, Sudul Sudanului, Republica Centrafricană. Deci a existat o explozie a crizelor care au necesitat ajutor din bugetul european. Bine m-ar interesa o analiză calitativă. Și asta în legătură cu crizele uh, pe care nu am putut gestiona într-o manieră suficientă din cauza lipsurilor bugetare. Am spus și mai devreme, în cadrul discuției uh, legate de avizul domnului Liț, uh, anumite lucruri pe care le-aș putea spune vis-a-vis -vis de Consiliul Uniunii Europene. Sunt lucruri de care nu putem fi mândri. Aceste lucruri trebuie subliniate. Trebuie să fim foarte politici în criticile pe care le adresăm Consiliului. Deci Comisia încearcă să facă tot posibil cu ce are la dispoziție, însă până la urmă uh, Consiliul este cel care pune mereu piedici. Prin urmare, de dovadă de o atitudine incalificabilă. Domnul Leeds și apoi domnul Fernandez uh, la sfârșit pentru a răspunde. Bună dimineața, domnule Fernandez. Uh, mulțumesc pentru explicațiile date. În această situație trebuie să spun că trebuie să iau poziție. Ați uh, vorbit despre această discrepanță între creditele de uh, plată și cele de angajament. Ne-ați oferit uh, o imagine de uh, susținere a ajutorului uh, prin alimente. Însă anul acesta au existat uh, situații noi, când la jumătatea anului am ajuns să ne calculăm foarte bine banii și probabil, cum spune domnul Noizer, Trebuie să încercăm să uh, folosim uh, la maxim fondurile pe care le avem la dispoziție. Domnul Fernandez are acum cuvântul pentru a răspunde. Aș dori să vă mulțumesc și pot să vă spun că împărtășim uh, obiectivele dumneavoastră. Aș dori să mă refer la Consiliu și situația în anumite state. Cu toții știm că adoptăm cadrul financiar multianual iar pentru asta uh, Consiliul are nevoie de unanimitate. Toate statele membre trebuie să fie de acord. Apoi, atunci când avem un buget uh, care este încă și mai mic uh, în comparație cu cel prevăzut pentru un anume an, cum se poate ca statele membre care au fost de acord cu cadrul financiar multianual să se pronunțe împotriva bugetului? Am avut multe state membre care întotdeauna se opun bugetului deși bugetul, uh, cum se întâmplă și acum, uh, adesea respectă cadrul financiar multianual. Atunci ar trebui să spunem, acest stat membru, acest stat membru și acesta întotdeauna se opune bugetului. În ceea ce privește ajutoarele umanitare, trebuie să știm că avem un alt uh, buget, iar statele membre, la rândul lor, au linii bugetare în propriile bugete pentru asistența umanitară. În bugetul nostru totul este reglementat în ceea ce privește contribuție, nu putem face absolut nimic când există state membre care hotărăsc să-și reducă ajutoarele umanitare. Este o decizie uh, care ține de competența acestor state membre. Apoi, în ceea ce privește problema plăților, în 2014, la rubrica 4, am avut 650 uh, de uh, milioane de uh, euro neplătiți. E o rușine. Asta pur și simplu aduce atingere imaginii noastre. Deci este vorba de rubrica 4. Deci e o rușine. Asta ne știrvește din credibilitate. Tot ceea ce ne-am asumat că vom plăti, trebuie plătit și va fi plătit. Avem această obligație chiar și legală. Am insistat uh, mult asupra chestiunii plăților. Am avut acest acord uh, interinstituțional uh, cu Consiliul iar eu am spus uh, că sper ca aceste acorduri interinstituționale, care sunt acorduri scrise, cel puțin aceste acorduri să fie respectate de către Consiliu. Am luptat foarte mult pentru aceste plăți, uh, chiar și pentru plățile pentru rezerva de uh, urgență. Practic, uh, cerem un echilibru, există însă totuși apar și anumite reduceri pe care nu le înțelegem. Dacă e să mă uit puțin la uh, titlul 4, la linia 21020705, migrație și azil, vedem că la capitolul plăți uh, au fost reduse 5 milioane, iar la angajament 200 de mii. Cred că până la urmă e mașinăria Consiliului care pur și simplu aplică tăieri uh, uh, pe aici, uh, pe acolo. Sunt anumite linii despre care se spune anul acesta de această linie nu ne atingem pentru că altfel am transmite un semnal politic și așa mai departe. Dans, euh, les În amendamente. Cred și am introdus și avizul dumneavoastră în mandatul nostru pentru a examina contribuția dezvoltării și ajutorului umanitar la uh, tratarea problemelor legate de migrație. Deci am introdus asta în mandatul nostru. Trebuie să vă uitați la amendamentele acestei comisii. Avem încă timp și trebuie să păstrăm legătura permanent. Bineînțeles că după aceea, amendamentele noastre vor intra și în cadrul negocierilor. Și obiectivul solidarității externe este un obiectiv clar în mandatul nostru. Problemele umanitare reprezintă o datorie și nu putem accepta tăieri bugetare legate de această problemă și de problema migrației. Ar trebui să vedem, domnule Gheorens, sunt uh, perfect de acord cu ce ați spus. Trebuie să vedem ce nu s-a putut face din cauza lipsei mijloacelor suficiente. Și asta merge un pic în sensul pe care îl spuneam mai devreme. Atunci când nu faci ceva de prea multe ori, să nu faci are un cost mai ridicat decât să faci. Și plătim acest cost al lipsei noastre de reacție și vom plăti și costul dacă nu facem nimic, spre exemplu, în ceea ce privește uh, copiii needucați. Un număr impresionant de 4 milioane de sirieni din care 2,5 milioane reprezintă copii care au pierdut tot și dacă nu facem nimic, vom plăti foarte scump pe viitor această lipsă de acțiune. Deci e momentul să acționăm. Vă mulțumesc și vom continua să lucrăm împreună cu un scopul de a obține cel mai bun buget cu putință și de a avea un buget care să respecte angajamentele și regulile, care să respecte declarațiile Consiliului, care să respecte cadrul financiar multianual, instrumentele de flexibilitate și angajamentele pe care ni le-am luat în mandatul nostru, în special problema solidarității externe. Mulțumesc! Okay, thank you, Mr. Fernandez. Mulțumesc, domnule Fernandez. Se pare că suntem perfect de acord Acum trecem la a doua parte a acestui punct de pe ordinea de zi și dau cuvântul domnului Liț. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să răspund la ultimele uh, puncte. O să vorbesc în germană, că mi-e mai ușor în acest context. Dar Vreau să vă răspund și la problema educației din partea comisiei noastre, pentru că pentru noi este o uh, prioritate. O să continui în limba germană și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit până la acest punct. Și înainte de a intra în comentariile legate de amendarea bugetului, avem câteva probleme fundamentale care au fost deja menționate. Atunci când ne uităm la amendamente, avem anumite idei în minte, mai ales în discuțiile din trialog. Prima problemă pe care am menționat-o deja este discrepanța crescândă între angajamente și plăți. Asta este o mare problemă. Mai presus de orice, trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă în 2016. Deci, dacă plățile sunt chiar și mai scăzute decât angajamentele, atunci asta ar putea duce la o întârziere și mai mare a plăților, lucru pe care vrem să-l uh, evităm pentru că ar putea periclita proiectele. Și ideea de a prelua această idee e foarte bună pentru că putem vedea care sunt costurile de follow-up dacă anumite proiecte sunt întârziate. Această cooperare este hotărătoare. Orice modificare din bugetul 2015 ar putea duce la întârzieri de plăți. Deci nu putem accepta poziția Consiliului. A doua problemă este conflictul crescând, așa cum s-a menționat în Sudanul de Sud, Siria, Yemen, Irak și fluxurile de imigranți. UE trebuie să reacționeze față de situația catastrofică printr-o creștere a bugetului de urgență. Consiliul a acționat deja corect și măcar nu a făcut niciun fel de reduceri. Ca raportor, Mă găsesc în situația în care vreau creșteri suplimentare în bugetul de ajutor umanitar. Amendamentele mele sunt după cum urmează. Solicit tuturor să reintroducă propunerea bugetară a Comisiei. La trei instrumente concrete cer o suplimentare a bugetului, așa cum ați menționat și dumneavoastră. La migrație și azil, bugetul ar trebui să crească pe baza uh, propunerii comisiei, 45 de milioane și 200 și ceva de milioane pentru angajamente și 560 de mii pentru plăți. Amendamentul meu ar duce la 49 de milioane și aproximativ 700 de mii de euro în plăți. Se pare că vorbitorul uh, vorbește prea repede pentru ca interpreții să poată ține pasul. Există 60 de milioane 291 uh, de euro pentru angajamente și în amendamentele mele ar trebui să fie 66 de milioane și 291 de mii pentru plăți și 20 de milioane și 216 mii pentru plăți. Motivul este că vrem o implementare eficientă a, subiectelor din 2015 și vrem să implicăm cât mai mult autoritățile locale. Au nevoie de formare, mai ales în ceea ce privește anticorupția, o infrastructură mai bună și servicii mai bune. Al treilea și cel mai important amendament se referă la creșterea ajutorului umanitar, criza umanitară, mai ales în regiunile de conflict, avem 8 milioane în Irak și cerem o creștere de 55 de milioane pentru a pune la dispoziție medicamente, mâncare și apă potabilă. O parte din aceste fonduri ar trebui să ajungă și la educație, după cum s-a menționat deja de către mai mulți vorbitori. Vorbim despre 1,95% din uh, bugetul de ajutor umanitar pentru educație și această sumă ar trebui să fie crescută. Socialiștii solicită 10 milioane din cele 55 să ajungă la educație pentru a acoperi școli mobile și crearea de oportunități pentru copiii în zonele de conflict, în special Siria, și uh, în zonele de uh, criză umanitare să meargă la școală și să fie educați. Vreau să mulțumesc Comisiei și raportorului de la Comisia de Bugete pentru cooperare și în ceea ce privește problema proiectelor pilot, aș vrea să spun că analizăm situația pentru a vedea care sunt proiectele care ar putea fi acceptate în 2016 și o să-mi redactez poziția împreună cu alți eurodeputați din comisie, ori în această dimineață, ori în această după amiază, și vom avea un termen limită pentru depunerea amendamentelor care nu va mai fi pe 20 septembrie. Mulțumesc! Mulțumesc acum raportorii din umbră, domnul Gheorenț. Mulțumesc, domnule președinte. Eu ezit atunci când uh, trebuie să definesc uh, proiectul de buget între prea puțin liniștitor, uh, nesincer sau alte, multe alte adjective. Consiliul nu își respectă angajamentele, este concluzia pe care o trag. Consiliul ne spune povești. Îmi amintesc că ni s-a spus că în ceea ce privește CFM, N-am obținut uh, la linia 4 ceea ce voiam. Domnul Van Rompuy a venit în fața conferinței președinților, deschisă tuturor deputaților, pentru a ne spune, da, recunosc că nu ați uh, obținut satisfacție, dar statele membre vor compensa printr-o creștere a ajutorului public um, pentru dezvoltare în conformitate cu cadrul convenit. Și ce constatăm? Mijloacele deci de contribuție la bugetul Uniunii Europene din bugetele naționale este în descreștere. Deci au venit să ne spună povești. Ce înseamnă asta în realitate? În primul rând, nu mai putem explica că nu e Europa, pentru că dacă ieșiți din Parlament în Place de Luxemburg și discutați cu oamenii de pe stradă, ce se face pentru uh, evitarea unei crize potențiale, o să spunem nu avem bugetul necesar și toată lumea va da vina pe Uniunea Europeană. Dar nu pe Uniunea Europeană trebuie să dăm vina, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule Fernandez, și pe statele membre. Ele duc responsabilitatea acestui eșec. Ele ne fac să fim incapabili să ne ținem promisiunile. Deci am avut discursuri foarte frumoase în ceea ce privește marile priorități pe care le avem în față și o creștere a ajutorului umanitar dacă vrem într-adevăr să reacționăm la provocările de anul viitor. Ar trebui să am nevoie de toate creditele înscrise în bugetul de anul viitor pentru a reacționa la crizele care vor apărea anul viitor și nu pentru a plăti arieratele din anii precedenți. Toată lumea vrea o strategie nouă pentru Orientul Mijlociu și pentru Nordul Africii. Da, doar nu o să credeți că o să facem acest lucru cu fonduri mai puține. De unde vin aceste fonduri? Dacă UE nu mai dă bani și dacă statele membre refuză de asemenea să participe, și am văzut asta de îndată ce a început discuția de solidaritate în ceea ce privește criza refugiaților. Am văzut cum s-au împărțit statele membre. Apoi un alt punct. Acordurile de parteneriat economic. Atunci când vor intra în vigoare. Vom asista la încasări mai mici la nivelul statelor uh, africane, mai ales cele care au semnat acest acord. Odată ce ele sunt ratificate și intră în vigoare, aceste acorduri vor avea un efect de încasări mai mici în statele partenere. Deci am tot spus, da, da, la nivelul Fondului European de Dezvoltare putem compensa măcar parțial aceste pierderi. E adevărat, dar aceste credite odată ce au fost aduse pentru a compensa pierderile de încasări, vor ajunge în altă parte. Și tocmai de aceea trebuie să discutăm despre nevoia absolută de a dezvolta sectorul sanitar, mai ales în țările cel mai puțin dezvoltate și de unde vom avea banii. În concluzia este să nu ni se mai spună povești și să fim foarte critici și foarte direcți, atât aici, la nivelul comisiei noastre, cât și în sesiunea plenară. Cred că trebuie să ne spunem uh, prioritățile și înainte de revizuirea la jumătatea mandatului a CFM-ului va trebui să creștem presiunea, pentru că suntem lăsați cu nasul în baltă în ceea ce privește promisiunile Consiliului. Putem oricând să facem o juxtapoziție între ceea ce ni s-a promis și ceea ce s-a făcut. Nu există în CFM, o să existe în contribuția statelor membre. Dar scuzați-mă, asta e o mare porcărie și o mare minciună. Mulțumesc. Mrs. Hautala, next please. Mulțumesc. Urmează doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem fi mulțumiți de propunerea Comisiei, uh, mai ales de faptul că plățile cresc pentru cooperarea pentru dezvoltare. Și asta ar trebui să ne ajute să depășim problema restanțelor, restanțelor facturilor neplătite. De asemenea, mai avem 260 de milioane de euro din cadrul financiar plurianual, rubrica 4, și asta e vorba de marja aceea pentru flexibilitate, care ar putea fi utilizată pentru niște acțiuni foarte bine gândite și am putea spori astfel plățile pentru anumite obiective. Am putea spori uh, sumele care de fapt au fost reduse de către Consiliu, am putea compensa. Și e clar că și Comisia are anumite așteptări, anumite interese, anumite priorități, mai ales uh, ajutorul, spre exemplu, pentru Palestina. Așa că trebuie să vedem cu, împreună cu Comisia AFET ce anume putem face în acest sens. Dacă ne uităm acum uh, la ceea ce propune Comisia, mai ales ajutorul pentru nivelul local, pentru autorități uh, locale la fața locului, ceea ce mă neliniștește pe mine e faptul că Uh, există anumite scăderi în uh, ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Acolo e nevoie de eforturi suplimentare și uh, cred că ar trebui să introducem un amendament în acest sens. Ar fi bine să ne mai gândim și la asta. Acum, există niște elemente care nu sunt neapărat prioritare în ceea ce privește uh, programele pentru dezvoltare, dar dacă nu le-am avea, atunci aceste programe n-ar fi de calitate. De aceea ar trebui să ne gândim cum să facem să spărim aceste sume și de altfel văd că există inițiative în acest sens. Apoi, țările cele mai, mai, cele mai puțin dezvoltate. Eu cred că uh, ar trebui să revizuim acele sume pentru țările care acum sunt mai avansate comparativ cu celelalte pentru a compensa astfel uh, celelalte țări mai puțin dezvoltate. Poate țările din America Latină, din Africa de Sud, poate nu mai au aceleași nevoi. Vorbim foarte mult despre ajutor umanitar. Foarte bine, e important. E bine că și Comisia Europeană este ferm hotărâtă să uh, Uh, țină seama de situația copiilor, acelor câteva milioane de copii uh, într-o situație dificilă. Însă, din păcate, e clar că va exista, din păcate, spun, o generație pierdută, o generație de copii care acum nu merg la școală. Și trebuie să vedem care sunt sumele utilizate pentru dezvoltare, în așa fel încât să putem, într-adevăr, să evaluăm, să uh, Uh, analizăm situația. Vreau să mulțumesc domnului Fernandez, domnului Litz, care au vorbit despre aspecte deosebit de importante și acum cred că a venit momentul să vorbim despre cifre. Doamna Heuber, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă mai refer la un aspect și domnul Litz a spus asta deja. Uh, sprijinul autorităților locale, pentru autoritățile locale. Linia bugetară a fost întărită, însă pentru clima și lupta împotriva schimbărilor climatice s-a redus linia bugetară și aș vrea și eu să pricep de ce. Pentru că e un subiect de viitor, e un subiect important. Și aș fi vrut foarte mult ca în acest domeniu mijloacele acordate să fie la înălțime. Bun, mulțumesc, spune domnul președinte. Văd că nu mai sunt alți oratori, așa că domnul Liță o să facă o sinteză. Vă rog. Dear colleagues, thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mulțumesc mai întâi domnului Görens. Eu cred că felul în care dumneavoastră ați descris lucrurile e foarte precis. Am ajuns la concluzia că o să trebuiască să revizuim situația noastră financiară și să vedem eforturile pe care trebuie să le facă Uniunea Europeană. Apoi, sunt de acord cu cele spuse de ceilalți colegi. Faptul că e clar de, e nevoie de o coordonare a eforturilor între bugetul european și celelalte bugete la nivel național în orice caz, în ceea ce privește raportul, vreau să vă mulțumesc pentru toți cei care au fost de acord cu uh, linia mea de gândire pentru următorii ani, pentru anul viitor și să sperăm că vom putea să abordăm și problema schimbărilor climatice, uh, în așa fel încât acestea să facă parte dintr-un întreg. Oricum, vă mulțumesc foarte mult. Okay, thank you. Uh, we still have some time. Mai avem un pic de timp la dispoziție, oare eventual reprezentanții comisiei ar mai avea ceva comentarii? Nu, no, în principiu nu există subiecte uh, pe care am fi vrut să le evocăm. Vreau doar să vă mulțumesc pentru faptul că salutați inițiativa aceasta a comisiei și dorința noastră de a spori bugetul pentru ajutor umanitar. Pentru că e adevărat că dacă nu, vom avea dificultăți pentru a um, trata prioritățile noastre în mod corect anul viitor, având în vedere bugetul. Și e clar că uh, un sfert din uh, bugetul acesta este constituit la începutul fiecărui an ca și rezervă operativă și pentru a putea face față anumitor situații, știu eu, de criză, poate criză mai mică, dar uh, situații de urgență ce pot apărea. Și uh, e clar că va fi destul de greu acest lucru anul viitor, pentru că avem deja niște angajamente care, uh, de fapt, sunt niște restanțe uh, și noi am avut o strategie la comisie și anume să compensăm aceste restanțe, să le, să le plătim, să le lichidăm în anii ce vor urma. Deci vedeți că acest lucru va reprezenta mare parte din bugetul nostru de anul viitor. Uh, nu știu, vom avea poate 900 de milioane buget de bază și um, acesta va fi uh, în întregime utilizat însă orice mijloace noi pe care le am putea avea la dispoziție mai ales pentru educație învățământ și ajutor umanitar vor fi mai mult decât binevenite pentru a putea garanta o intervenție rapidă și pentru a putea garanta o implementare corectă a tuturor programelor noastre pentru că noi trebuie să fim în măsură să spunem oamenilor cum anume am folosit acești bani mai ales în domeniul învățământului, în domeniul educației. E un domeniu în care noi avem experiență foarte bună și asta vizează și uh, programe care vizează copii. Acestea întotdeauna sunt foarte bine primite, foarte bine evaluate. Avem experiență de câțiva ani de zile și reprezintă de asemenea și o, o posibilitate de formare, de training pentru uh, partenerii noștri, ceea ce din nou Uh, sunt inițiative foarte bune. Așa că vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și suntem gata să cooperăm și să dialogăm cu dumneavoastră pe viitor și să răspundem la întrebări în caz de aveți. Thank you. Președintele, mulțumesc. Acum, data limită pentru a depune amendamente este fixată în data de septembrie. Deci, data limită pentru depunerea amendamentelor este data de 1 septembrie 2015 la prânz. Și vom examina amendamentele în data de 3 septembrie și exact în aceeași zi o să avem ocazia să dezbatem toate aceste amendamente și acum o să trebuiască să mai așteptăm încă 10 minute înainte de a uh, putea trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume voturi pentru că voturile au fost prevăzute la ora 11 și un sfert. Deci facem o scurtă pauză până la 11 și un sfert.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 Uh, Președintele, bun, acum putem începe voturile, însă înainte de asta ar trebui să facem o, o, o, un vot test, să vedem dacă, dacă funcționează. După care vom continua a uh, ședința noastră imediat cu punctul 9 după voturi uh, și anume genurile și dezvoltarea. Bun, mai întâi acum haideți să facem un vot test. S-a deschis votul. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Nu funcționează, domnule Preda? Da, vi se aduce cartela de vot. Bun, mai așteptați. Bun, ceilalți au votat? Se pare că funcționează, s-a închis votul. nouăsprezece pentru, nimeni împotrivă. Oh. <clears throat> We have, uh... Și acum, avem un vot referitor la rolul autorităților locale în țările în curs de dezvoltare pentru, în cooperarea pentru dezvoltare, raportoare fiind doamna Elena Teocaros. And, uh, we start the voting. Începem votul. Mai întâi avem amendamentul 20. Cine este pentru amendamentul 20? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ceea ce înseamnă că aș, amendamentele 21 și 22 devin caduce, ajungem la 23. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și ajungem la compromisul la amendamentul 27, care trebuie să fie votat. Bun. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul. Nu, amendamentul 28. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă.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 a, nu. Este unul care a fost retras, compromisul 12. Deci, amendamentul 38 pentru, împotriva, 38, repet. Amendam compromisul 8 a fost adoptat, ceea ce înseamnă că acest compromis uh, devine caduc. Deci,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 44. Trebuie votat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Multe abțineri. Atunci va trebui să verificăm electronic. 44. S-a deschis votul electronic. Adopted. Adopted. 12 to și iată că se adoptă. 12 pentru voturi. Acum, amendamentul 45 pentru. Împotriva. împotriva deci. Abțineri. Nu a fost clar, pentru că unii am impresia că au votat de două ori, și pentru și împotriva. Bun. 45, încă o dată. Pentru. Împotrivă abțineri și iată că se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 a fost retras, amendamentul 47 pentru, 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă,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 abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, nu, de fapt nu trebuie votat, pentru că s-a adoptat 16. Bun. 67 atunci pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, ajungem la compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, obțineri, Se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 17, 17, mai iertați, spune domnul președinte, 17. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 la 3. Clar până la urmă. Se adoptă. La citări, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iar acum vot uh, final pentru proiectul de uh, aviz în întregimea sa, vot electronic. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Am terminat cu votul. Prin urmare, continuăm cu genurile și dezvoltarea. Vom avea așadar o dezbatere mai lungă. Felicitări, doamnei raportor! Deci continuăm cu genul și dezvoltarea. Vom avea un schimb de opinii pe marginea unei uh, întrebări cu solicitare de răspuns oral și Uh, pe marginea rezoluției finale. Vă aduceți aminte că am avut o dezbatere foarte fructuoasă cu experți externi uh, în legătură cu acest subiect la ultima întâlnire a comisiei noastre. Coordonatorii au decis că întâlnire, la întâlnirea de pe 23 iunie să înainteze o uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral și o rezoluție pentru această Uh, etapă în care s-a finalizat cadrul de dezvoltare pentru perioada de după 2015 și în momentul în care uh, Uniunea, Comisia Europeană lucrează la un plan de acțiune pentru următorii 5 ani. Am adresat o întrebare cu societatea de răspuns oral Comisiei și una Consiliului și am uh, redactat și o rezoluție pe care o găsiți în dosarul dumneavoastră. Puteți vedea că ambele întrebări cu solicitare de răspuns oral, precum și proiectul de rezoluție, subliniază neajunsurile implementării actualului plan de acțiune cu privire la genuri. Uh, se solicită de asemenea un angajament politic renoit al SAE, al Comisiei și statelor membre pentru a-și îmbunătăți performanța și pentru a asigura o implementare cu succes a noului plan de acțiune în ceea ce privește genurile. Voi da acum cuvântul uh, raportorului noastre cu privire la gen, uh, doamna McEvan, pentru comentarii introductive. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Linda McAvan, președinta noastră, este la Addis Abeba, conduce uh, delegația noastră. Mă scuzați, Prin urmare, în numele doamnei uh, Linda McEvan, care este la Addis Abeba, aș dori să fac câteva sugestii în legătură cu acest plan de acțiune. Aș dori să spun că uh, redactarea acestui plan este o oportunitate minunată care nu ar trebui ratată pentru a putea consolida genul ca fiind uh, o temă orizontală și un subiect special în politica de dezvoltare și cooperare a Uniunii Europene și asta mai uh, ales la nivel local, la nivelul delegațiilor. Cred că există un acord uh, vast uh, între toți cei care au luat parte la discuții, din partea societății civile până la nivelul comisiei, că nu ne lipsesc teme importante. Avem uh, foarte multe uh, teme foarte interesante în ceea ce privește uh, femeile și rolul lor în economie, precum și sublinierea rolului lor în economie, apoi drepturile lor sexuale și reproductive și așa mai departe. Însă, ceea ce ne lipsește este transformarea acestor angajamente în realitate. Acesta este și tonul acestei propuneri de rezoluție pe care o vom înainta în septembrie, împreună cu întrebarea cu solicitare de răspuns oral pentru Comisie și Consiliu. Comisia a publicat uh, o evaluare foarte interesantă uh, a planului său de acțiune pentru genuri și cred că Comisia este într-adevăr uh, total pregătită să țină cont de lecțiile de până acum și să le învețe. E clar că noi uh, însă la nivel instituțional nu ne îndeplinim toate angajamentele luate în ceea ce privește genul. Deci există o, o nepotrivire între angajamentele asumate și capacitatea de a le duce la îndeplinire. Comisia Europeană, precum și conducerea Serviciului European de Acțiune Externă, uh, nu au reușit uh, să comunice în mod foarte clar prioritățile către angajați, uh, nici în ceea ce privește caracterul lor general, nici în ceea ce privește delegația. Prin urmare, personalul nu înțelege foarte bine ce politici de gen trebuie puse în practică și ce înseamnă acestea. Ori noi acum avem șansa de a corecta lucrurile, de a le rectifica. Aș dori să spun și că Comisia nu e gata să renunțe ușor la toate acestea, dar uh, Parlamentul ar dori să solicite uh, o comunicare. Avem motive să credem uh, că comisarul nostru pentru dezvoltare, domnul Mimița, nu s-ar opune deloc unei asemenea proceduri, ceea ce ar însemna că atât Consiliul cât și Parlamentul ar avea o posibilitate reală de a da atenție acestor aspecte importante care țin de politica noastră de dezvoltare și cooperare însă se pare că în numele unei mai bune, așa zis, mai bune reglementări, Comisia ezită să facă asta. Prin urmare, noi ar trebui să încurajăm Comisia să vină cu această comunicare, pentru că, într-adevăr, dacă putem vedea această lipsă de angajamente și de acțiune, uh, putem înțelege că e chiar momentul să intervenim și avem toate motivele să o facem cu toate forțele. Mulțumesc! Mai întâi dau cuvântul raportorilor din umbră. Coordonatorilor se corectează, domnul președinte. Și începem cu uh, domnul Charles uh, Görens. Aș, aș putea să vă spun două lucruri. Mai întâi că raportul este unul foarte bun și că mă raliez celor spuse de colega noastră Heidi. În al doilea rând, eu nu sunt raportor din umbră în legătură cu această temă. De-abia am uh, luat uh, notă de existența acestui uh, subiect. Și, prin urmare, la acest moment nu pot să zic mai mult. Mulțumesc! ce se întâmplă cu ceilalți uh, coordonatori. Domnul Deva, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi ține un uh, discurs acum, Dar aș dori să zic că acest subiect este foarte important. Pur și simplu, faptul că vorbim despre acest subiect aduce în discuție niște întrebări foarte interesante. Sunt unele chestiuni foarte evidente. Genul și mai ales rolul femeilor în statele în curs de dezvoltare reprezintă un subiect uh, uh crucial, el reprezintă un element uh, uh, absolut important în orice societate din Africa sau din Asia. Pentru că acolo rolul femeilor în familie, rolul familiilor uh, de împărtășirea valorilor, de creșterea copiilor, de impunerea unui comportament decent și a unor obligații civice este absolut imens. De asemenea, rolul femeilor, mai ales în Africa, în ceea ce privește uh, câștigarea de bani pentru familie, în Ghana, în Africa de Est, uh, până la urmă, uh, femeile sunt cele care se ocupă de afaceri mici și contribuie la dezvoltarea economiei. Adeseori, femeile doar supervizează toate aceste activități pe care le întreprind bărbații rolul bărbaților în Africa și într-o anumită măsură și în uh, Asia de Est uh, este și el important uh, în ceea ce privește agricultura sau șantierele de construcție. Adesea și femeile sunt extrem de utile în aceste domenii, le vezi uneori cărând cărămizi câtă vreme bărbații stau la umbră. Cred că ar trebui să schimbăm percepția generală despre femei în aceste zone și să subliniem faptul că adesea bărbații sunt mai uh, puțin hotărâți, mai uh, leneși, mai puțin motivați. Eu am întâlnit uh, foarte, foarte multe cazuri în care, chiar și în Sri Lanka, în care bărbații merg la lucru între 20 și 40 de ani, între timp fac foarte mulți copii, după care își trimit uh, nevestele uh, în Orientul uh, Mijlociu pentru a face bani, iar ei ies la pensie. Femeile trimit bani acasă, copilor li se spune să înceapă și ei să lucreze, iar bărbații rămân singuri acasă și petrec cu prietenii. Această cultură trebuie să ia sfârșit. Nu putem să ne amestecăm la acest nivel uh, cu uh, raportul nostru, însă putem inocula anumite uh, valori, uh, un simț al răspunderii uh, bărbaților. Putem schimba imaginea femeilor în aceste țări, în aceste culturi, pentru că ele sunt uh, cele care reprezintă progresul. Cum facem asta? Asta e altă mâncare de pește. Unii ne-ar putea acuza de imperialism sau de altceva, uh, însă femeile și bărbații trebuie să, simt, să se simtă egali. Uh, femeile n-ar trebui intimidate. Uh, n-ar trebui să li se spună să uh, plece în Orientul Mijlociu sau să lucreze la fermă câte vreme bărbații stau acasă. Această autoritate trebuie înfrântă. Nu se poate ca bărbații să continue să spună femeilor uh, uh, duceți-vă și cărați uh, cărămizile astea până sus pe munte. Pentru că o astfel de mentalitate este incorrectă, e greșită întreaga structură existentă în aceste state este inechitabilă. Trebuie să abordăm uh, aceste chestiuni în dialogurile cu uh, autoritățile naționale sau uh, locale și regionale. În sistemele noastre de ajutorare a acestor state ne implicăm ca și actori uh, de la distanță uh, în discuții cu guvernele centrale, câtă vreme impactul major poate fi uh, obținut dacă ne implicăm în dezbateri cu autoritățile locale, municipale sau regionale. Am putea discuta chiar cu primarii satelor mici. Să le spunem care ne sunt așteptările și să le spunem exact cum putem să contribuim. Pentru că dacă nu facem asta, sunt numai vorbe. Politi- politicienii de la uh, nivel uh, central uh, nu vor îndrăzni niciodată să spună bărbaților că nu mai au voie să le spună femeilor să care cărămizi. Dacă discutăm cu guvernele centrale, ne pierdem vremea și banii și nu obținem nimic bun, nimic nu se va schimba. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să luptăm cu problema de la rădăcine, să acționăm uh, uh, în colaborare cu ONG-urile locale, cu societatea civilă, pentru că acest uh, impact să fie simțit de la rădăcine. Mulțumesc! Coordonatorul GUE tocmai a ieșit din sală, prin urmare dăm cuvântul doamnei Maria Hoiburg din partea verzilor. Aveți cuvântul. Aș dori să reiterez uh, importanța acestei uh, problematici a genului. Îmi aduc aminte că este stat un uh, raport mondial cu privire la situația agriculturii în lume acum vreo 10 ani. Și o parte dintre problemele acolo se leagă de chestiunile de gen. Dacă dai un dolar unui bărbat, probabil că acest dolar se pierde. Dacă îl dai unei femei, uh, vei obține uh, în schimb 3 dolari. Ori asta exprimă importanța femeilor din aceste economii. Însă sunt multe economii, multe state în care femeilor uh, nu li se permite să dețină teren sau uh, orice fel de bun, de altfel. Până la urmă este vorba despre chestiuni culturale, chestiuni fundamentale. Dacă dorim să dezvoltăm economiile, uh, dacă dorim să luptăm cu săgeria, uh, cu sărăcia, lucrurile nu funcționează decât dacă implicăm femeile. Și doar atunci uh, putem avea rezultate dacă femeile au dreptul uh, să dețină proprietăți sau capital sau mijloace de producție. Acesta este un element fundamental al luptei cu sărăcia. Sunt elemente fundamentale care țin de dezvoltarea economiei în general, iar eu aș dori să reiterez importanța acestui raport. Cred că aici uh, vom putea colabora foarte bine împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc. Not, uh... Mulțumesc. Se pare că în această comisie nu prea există mare interes pentru acest subiect. N-am decât trei coordonatori prezenți și nimeni din partea grupului socialist, nimeni din partea PPE-ului și alții au plecat. Există alți membri care ar dori să intervină? Comisia? Please introduce yourself, whoever is going to um, speak. Vă rog să vă și prezentați. Eu nu o să uh, comentez. Sunt de la DG Justiție, Unitatea pentru uh, un, Egalitatea de Gen și cred că colegii de la DEVCO ar trebui să comenteze. Mulțumesc. Cer scuze, am, am început mai devreme acest subiect și expertul comisiei trebuie să vină, dar din păcate încă n-a ajuns. Cele mai sincer scuze. Nicio problemă. Haide, hautala. Două observații. Cred că domnul Deva are perfectă dreptate în descrierea poziției femeilor în majoritatea țărilor în curs de dezvoltare, dar Aș vrea să reacționez și la uh, actorii îndepărtați și la nevoia de a vorbi cu comunitățile locale, provinciale. Cred că ceea ce vedem acum în multe țări în curs de dezvoltare este că există constituții foarte progresiste în ceea ce privește egalitatea de gen. Ai o vârstă minimă pentru căsătorie, 18 ani, spre exemplu, dar ceea ce se întâmplă este că în sistemul judiciar tradițional, acest lucru este ocolit. Și lucrurile funcționează la fel ca întotdeauna. Și atunci avem problema căsătoriilor la copii, ceea ce este o încălcare gravă a drepturilor omului pentru aceste fete. În Malawi exist, a, a fost un lider tradițional săptămâna trecută care s-a confruntat cu o cerere de a uh, uni prin căsătorie multe uh, fete sub 18 ani și el a trimis uh, pe toate la școală și a spus avem o Constituție, ar trebui să ne schimbăm practicile, nu mai suntem în situația în care tinerile se vor căsători cu bărbați mai în vârstă și nu se vor mai duce la școală și așa mai departe. Deci cred că avem niște exemple foarte bune pe care trebuie să le laudăm. Și m-ar interesa foarte mult să discut cu această femeie, lider, care încearcă să schimbe această cultură uh, permisivă care acceptă discriminarea drepturilor femeilor în numele valorilor tradiționale. Evident, ca um, membra verzilor, sunt conservatoare, vreau să protejez natura și așa mai departe, dar nu vreau să protejez valorile tradiționale în sensul uh, care permite copiilor să se căsătorească. Mulțumesc! Mulțumesc, Heidi, pentru această discuție interesantă. Termenul limită de depunere a amendamentelor va fi 2 septembrie la ora 12 și proiectul de revoluție și întrebarea cu solicitarea de răspuns oral vor fi votate în, în reuniunea din 22 septembrie. Acum vom încheia această reuniune și ne vom reîntâlni la ora 15. Ședința se suspendă.